Welcome back, everyone. Um... Bun venit înapoi tuturora. Acum avem uh, ocazia pentru următoarele două ore aproximativ să ne adresăm unei serii întregi de factori de decizie ca să le transmitem uh, doleanțele noastre, să vedem cum sunt uh, abordate chestiunile de antisemitism pe plan național, internațional, uh, pe plan european, așa se numește și titlul uh, acestei părți a conferinței și îmi face plăcere să-l întâmpin uh, pe domnul Paul Shapiro, care este directorul Muzeului American uh, pentru Holocaust. Mulțumesc foarte mult! <clears throat> mă auziți? Ați văzut care este titlul parla acestui părți, acestui panel. Suntem uh, deosebit de încântați să fim în o asemenea selectă companie. O să le cer tuturora să-și limiteze prezentările la doar câteva minute, sperând că odată ce se fac aceste prezentări și discursuri, să putem să intrăm într-un fel de discuție și masă rotundă. Um, uh, pe rând, Vom respecta ordinea, deci, din program cu o singură uh, excepție pentru că um, Lordul Eric Pickles trebuie să prindă un avion. Și l-aș invita pe el să facă prima prezentare. El este trimis special uh, pentru chestiunea asta de Holocaust, post-Holocaust, în Regatul Unit. Mulțumesc foarte mult! În această uh, conferință am tot evocat uh, memoria lui Mihnea Constantinescu, excelența sa, domnul ambasador, și trebuie să ne amintim uh, de el și de moștenirea sa, acea definiție pe care am moștenit-o de la el și s-a tot spus că lucrurile se pot înrăutăți din perspectiva antisemitismului și avem date și din partea britanică care spun că au crescut uh, cu 16% actele antisemite în, uh, antisemite în Regatul Unit uh, în ultima vreme, în ultimul an și este o cifră fără precedent luată um, anual. De ce? De ce oare de obicei uh, este un efect oglindă față de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, dar acum totuși lucrurile par să fie cât se poate de rădăcinate în uh, realitatea de acolo. Fostul rabin șef uh, din Regatul Unit a fost invitat recent la Parlamentul um, Britanic și a spus că Antisemitismul este periculos în momentul în care el apare în rândul partidelor clasice de pe șicherul politic. Al doilea rând, atunci când aceste partide observă că în rândul populației și a opiniei publice, uh, ideile antisemiste nu sunt prost primite, nu sunt prost văzute. Și uh, Asta s-a văzut și în cercetarea pe care a prezentat-o Jonathan Boyd de dimineață. Trebuie să facem trei lucruri. În mod uh, sistematic trebuie să reamintim uh, incidentele antisemite când se petrec. Apoi, uh, online, pe internet, uh, crimele bazate pe ură trebuie să fie combătute. Asta se face? S-a implicat și Parlamentul dumneavoastră în acest sens? Pentru că aceasta este situația, dar cum e vorba de rețele socializare mondiale, internaționale, pe plan global trebuie făcute lucrurile și, în al doilea rând, trebuie să avem uh, definiția uh, respectivă. Regatul uh, Unit a adoptat-o pentru prima dată și de la definiția de la IHRA și, de asemenea, o definiție preluată de foarte multe instanțe din Regatul Unit, uh, autorități uh, catolice, anglicane și așa mai departe, care au preluat această definiție ca și principalele ziare din Regatul Unit, care uh, uh au auzit și au prezentat pe prima pagină această definiție de la IHRA. Uh, dar asta creează probleme și probleme pentru Partidul Laborist de care s-a tot auzit și de care ne plângem. Și e clar că trebuie să faci o alegere. Să urmezi definiția de la IHRA sau să-l urmezi pe unul ca uh, Jeremy Corbyn. Am văzut că la primăria Londrei au fost uh, Uh, s-au făcut resimțite uh, aceste lucruri ca și în rândul Partidului uh, Conservator sau Liberal în urma adoptării acestei definiții. Dar ideea cu această definiție este ca toate autoritățile de resort, dar și în sistemul de sănătate și în educație, această definiție să fie recunoscută și implementată. Definiția spune că critica Israelului este eh, legată de uh, antisemitism. Se vorbește despre modul în care Israelul este tratat în mod eh, diferit, cu dublu standard față de alte țări și, într-adevăr, uh, evreii sunt dublu loiali și față de țara lor, cât și față de uh, Uh, Israel. Uh, nu consider că uh, e vorba de libertatea de exprimare aici. Este foarte clar că a ataca Israelul și a nega Holocaustul, antisemitismul, antisemitismul sunt fațete ale aceleiași problematici, pentru că trebuie să fim atenți. Eu cred că negarea Holocaustului poate fi abordată într-un mod destul de clar. Uh, acum însă situația s-a schimbat în sensul că sunt persoane care știu care sunt faptele și totuși uh, neagă. Nu mai este vorba de o simplă ignoranță față de uh, trecut. Mulțumesc foarte mult! Acum trecem la domnul Victor Boștinaru. În Parlamentul European, a Romanian member of the European Parliament. Mr. Bostinaru. Thank you so very much, Mr. Shapiro. It is a privilege to hear such... Mulțumesc și vă felicit pentru pronunția voastră. Sunetul ș eh, din limba română e foarte greu de pronunțat pentru străini, dar vreau să vă felicit și să vă mulțumesc tuturor. Acum, eh, domnilor și domnilor, vreau să spun un lucru evident. Nu este întâmplător și nu este, o ex- sau nu este un, un uh, aspect excepțional faptul că președinția română a pus uh, printre priorități combaterea antisemitismului și sau evenimente cum ar fi comemorarea Holocaustului cu celelalte state membre sau evenimentul care va avea loc la București despre care s-a vorbit deja. De ce spun asta? Pentru că Dați-mi voie să, vă, să exemplific acest lucru printr-o poveste. Fără a avea... Uh, o să vă vorbesc despre o conversație cu domnul Corneliu Sabeta, un uh, chirurg uh, celebru și un membru de vază al comunității evreiești din România, de la spital din uh, Craiova. Și eh, pe de ziua națională, de ziua Marii Uniri, de 1 decembrie, mi-a spus, Victor, Uh, mi-am, am făcut recensământul meu și uh, în primul război mondial 70 de 70 de oameni au murit, peste 300 de persoane au fost uh, rănite și peste 1000 au, lucrat cot la, au luptat cot la cot cu armata română? Pentru, la, în primul război mondial pentru Marea Unire. Și asta co- coincide cu ce a spus uh, reprezentantul comunității evreiești, domnul Weiner. Este o dovadă de cooperare, de înfrățire, care a fost redescoperită de curând. Nu spun că trecutul uh, meu a fost mai liniștit decât al altora. De, în multe locuri trecutul a mers de la cenușiu la întunecat. Dar uh, datorită acestei noi înfrățiri, acestei noi colaborări, acestei um, conviețuiri și acestei capacități de a visa împreună, am reușit să reconciliem părți ale istoriei noastre și uh, Iată acum uh, vedem care a fost contribuția extraordinară a comunității evreiești la civilizația românească și la progresul României și ajungem la realitatea de astăzi și faptul că țara mea a hotărât organizarea acestui eveniment, uh, lucrurile deja deci, au mers în linie dreaptă, să spunem așa. Există foarte multe contribuții extraordinare care au avut loc în evenimentul de astăzi, definiții incredibile contribuții științifice, intelectuale, care ar trebui să fie considerate o parte a patrimoniului, nostru comun de combatere a antisemitismului și ar trebui să trecem de la discursuri frumoase, pline de emoție, la fapte. Aș dori să mai adaug două elemente care corespund cu ce au spus antevorbitorii mei. Negarea Holocaustului, Holocaustului care este uh, ușor de identificat și de pedepsit. Nu este singurul element periculos, mai există un element de, de relativizare a, a ceea ce s-a întâmplat și manifestarea antisemitismului și a holocaustului. Este vorba de această relativizare de a spune, da, poate s-a întâmplat, s-o fi întâmplat, dar nu a fost atât de grav. Și uh, acest lucru se regăsește în uh, discursul politic dinaintea alegerilor europene. Și încă un, un lucru și mai pervers și la fel de primejdios este amestecarea uh, referirilor la, la negarea Holocaustului și la relativizarea Holocaustului și antisemitismul cu referiri la la relațiile unei țări sau alteia cu Israelul. Și asta este la fel de primejdios și ar trebui să fie condamnat uh, ar trebui să fie respins o asemenea atitudine înainte de alegerile europene. Dacă e ceva mai important decât evenimentul de astăzi, este de a face ca mesajul de astăzi să se materializeze într-un angajament politic puternic din partea tuturor partidelor responsabile din Uniunea Europeană pentru a garanta că campaniile noastre electorale nu vor fi pângărite de aceste mesaje distorsioniste. Uh, de manipulări de sentimente, de, de frustrări, uh, aceeași oală cu naționalismul, fiindcă acest amestec nu este periculos numai pentru o situație în care uh, pentru, pentru situația comunităților evreiești de aici, ci este periculoasă pentru întreg uh, proiectul european. Multă lume a vorbit astăzi uh, despre faptul că cooperarea, Uh, colaborarea cu comunitatea evrească ține de ADN-ul nostru, e în ADN-ul nostru european. Europa este posibilă doar dacă includem proiectul european pe toți cetățenii săi, fără urmă de discriminare. De discriminare. Deci nu este voie să aibă nicio urmă de discriminare împotriva niciunei comunități, cu atât mai puțin comunității evreiești. Iar acum aș dori să vă vorbesc uh, despre ce poate face Uniunea Europeană. Cu toți am fost de acord că definiția IHRA reprezintă o contribuție extraordinară împotriva antisemitismului și o încercare foarte bună de a, de a ne împăca cu trecutul nostru tragic. Dar din punctul de vedere al uh, diplomatic uh, al acestei definiții a IHRA, până la deveni, devenirea, până la transformarea sa într-un instrument juridic, e o cale mai lungă, dar este foarte important uh, și trebuie să ne asigurăm că statele membre își integrează această definiție în sistemele lor juridice. Și, în egală măsură, consolidează punerea în aplicare a acestei definiții. Iar acest lucru trebuie făcut înainte de alegerile europene, trebuie făcut înainte de alegerile europene și după. Iar în cele din urmă vreau să vă spun că Parlamentul European poate să facă lucruri și uh, mulțumesc foarte mult uh, AGC și misiunii israeliene la Bruxelles cu care am reușit să stabilim noi reguli. 1 fără nicio organizație teroristă nu va avea voie să pună piciorul în incinta Parlamentului European și nu vor fi permise nici simbolurile acestor organizații. Apoi, în, în rezoluțiile noastre principale, am reușit prin negocieri dificile să spunem foarte clar că banii europeni nu pot să nu au voie să ajungă uh, să financeze activități teroriste, sub nicio formă. Și asta este încă un lucru pe care putem face și în cele din urmă, un lucru foarte personal uh, care explică de ce mi-e atât de drag acest subiect. Am lansat în Parlamentul European o carte, România, Israel, doc- documente uh, diplomatice. Din 48-69. Și aceasta explică uh, de ce relația dintre România și Israel este atât de specială. I am appreciating very much the very concrete Mulțumesc foarte mult. Uh, mă bucur aceste, aceste sugestii concrete pe care le-au făcut vorbitorii noștri până acum. Cum am spus, cu, acum continuăm cu ordinea programului și acum am primit uh, un bilețel care îmi cere să nu mai fac asta și o să fiu de acord. Și dau cuvântul uh, doamnei Annika Ben David, ambasador pentru drepturile omului, democrație și statul de drept uh, Ministerul pentru Afaceri Externe din Suedia. Luați, aveți cuvântul. Um, mulțumesc foarte mult că ați făcut această modificare. Acum două săptămâni, în ziua comemorării Holocaustului, Stefan Levin, prim-ministrul um, Suediei a, s-a găsit în uh, sinagoga um, din, uh, uh din Stockholm în uh, prezența uh, prințesei și a multor politicieni și a spus că astăzi se duce o luptă pentru valori, o luptă care încă nu a fost câștigată și este posibil să nu fie câștigată niciodată permanent. Uh, Insultele și ura împotriva evreilor sunt foarte răspândite în Suedia și antisemitismul se găsește în um, grupurile de extremă dreaptă și de extremă stângă, în teoria conspirațiilor de pe internet, în uh, mediile fundamentaliste islamiste, uh, dar și în rândul adulților și copiilor care au fugit în, care s-au refugiat în Suedia și care au fost expuși unei propagande antisemitiste uh, create chiar de regimurile de care au fugit. Și primul ministru a continuat. Aici nu se poate să existe o lacună morală, un vacuum moral. Trebuie să luăm măsuri și cât se poate de clar să arătăm cu degetul, să uh, luptăm uh, și să combatem uh, antisemitismul, indiferent de persoana care are un comportament antisemit. Acum aș vrea să vă spun câteva uh, măsuri concrete pe care le-a luat guvernul meu în lupta împotriva antisemitismului. Am început să consolidăm cadrul juridic um, pentru a se interzice uh, simbolurile rasiste există finanțare pentru călătorii ale tinerilor către locuri de comemorare a Holocaustului din Europa. Am sporit resursele care se oferă instituțiilor și comunităților uh, evreiești, mai ales pentru îmbunătățirea securității acestora, dar s-a crescut și finanțarea altor instituții care au nevoie de acest gen de finanțare. Lucrăm la un plan de acțiune împotriva rasismului și antisemitismului Deja de 20 de ani avem o agenție guvernamentală care luptă pentru uh, democrație și drepturile omului, adică, uh, um, dat fiind în contextul Holocaustului, um, și această instituție se ocupă mai ales de educarea studenților. Poliția uh, și-a um, înăsprit planurile uh, pentru combaterea uh, infracțiunilor bazate pe ură. Există un punct de contact național la poliție pentru acest gen de incidente și există și uh, unități speciale în cele mai mari orașe care se ocupă de incidentele bazate pe ură. Și se dorește de asemenea ca poliția să lupte mai mult pentru interesele comunității evreiești. Uh, autoritățile, uh, procurorii au început și ei să își îmbunătățească calitatea activității în ceea ce privește incidentele legate de uh, ură. Se va face un studiu detaliat cu privire la infracțiunile antisemite bazate pe ură și rezultatele vor fi primite, um, se vor publica în 2020. Um, a crescut și um, rata de conștientizare în rândul um, societății civile și uh, tinerilor pentru combaterea antisemitismului. Ministrul pentru afaceri externe a numit un trimis special în 2016 pentru lupta împotriva antisemitismului. De asemenea, și Consiliul Audiovizual uh, din uh, Suedia luptă pentru a ajuta tinerii și copiii uh, Uh, să se informeze și să folosească presa corect. Consiliul Audiovizual are și uh, o campanie care se numește Mișcarea împotriva urii și uh, discursului uh, încărcat de ură, pentru a se combate antisemitismul de pe internet, de exemplu. Dacă va fi nevoie de noi măsuri de siguranță, ă, acestea vor fi luate. Dacă e nevoie de măsuri polițienești mai stricte, ă, acestea vor fi luate și dacă e nevoie de noi programe educaționale, acestea vor fi create. Dar o nouă parte um, ă, din lupta împotriva antisemitismului este păstrarea memoriei. Holocaustului. De aceea, acum două săptămâni, prim-ministrul a anunțat că se va înființa un nou muzeu pentru supraviețuitorii Holocaustului în Suedia. Acest muzeu va reprezenta fundația unei activități sporite de păstrarea memoriei Holocaustului în Suedia și în întreaga lume. Și în ultimul rând, va, se va organiza în Suedia în 2020 o conferință internațională pe acest subiect, la, adică la 20 de ani după forumul privind Holocaustul și la 20 de ani după înființarea IHRA, uh, unde eu sunt președinta delegației suedeze. Cred că domnul Timmermans a vorbit despre doamna profesor Deborah Lipstadt mai devreme. Dumnea ei a fost în Suedia pe acest uh, subiect pentru ziua de comemorare a Holocaustului și a transmis același mesaj. Antisemitismul reprezintă o amenințare la adresa democrației. democrației. Punct. Viața comunităților evreiești reprezintă o parte din viața Suediei și acolo unde aceasta uh, este amenințată, va fi apărată. Acest lucru este indubitabil. Mulțumesc! Iată încă o listă de acțiuni concrete. Mulțumim foarte mult! Următorul vorbitor este rabinul Andrew Baker, care este reprezentantul personal al uh, președintelui OSCE, um, cu privire la combaterea antisemitismului ocupă această funcție de mai mulți ani. Domnule Rabin Baker? De asemenea, am, uh, de asemenea, am și alte funcțiuni pe plan internațional uh, din aceeași sferă. N-am să vorbesc despre incidente antisemite și nici despre experiențele evreilor aici în Europa. Nu până la, totuși nu înainte de a spune altceva. Aș spune, în schimb, ce au făcut guvernele în acest sens. Haideți să vedem ce s-a întâmplat acum 15 ani, când OSCE-ul a avut prima conferință legată de antisemitism, prima dintre mai organizații internaționale care s-o fi făcut și ne-am gândit că, da, a fost un eveniment uh, și trecem la altceva. Însă, uh, imediat după aceea, uh, au apărut alte conferințe de înalt nivel la Berlin mai întâi și declarații cu angajamente clare din partea guvernelor în ce privește colectarea de date în legătură cu infracțiunile și crimele motivate de ură, apoi probleme legate de educație Apoi a apărut și un centru european de monitorizare a acestor incidente care a venit cu un prim stadiu de profil uh, în ce privește aceste incidente în Europa și, de asemenea, asta a dus la alte uh, fapte, cum ar fi uh, faptul că era nevoie și este nevoie de o definiție clară a ce înseamnă antisemitismul și până la urmă, la sfârșitul anilor 2004, chiar am avut această definiție sau un proiect de definiție și apoi vedem că tot mai multe țări au început să comemoreze Holocaustul, ziua respectivă, pe 27 ianuarie, care au proiecte educaționale și programe specifice în școli. Uh, apoi o serie de evenimente și de conferințe care abordează acest subiect și apoi evoluția IHRA cu tot mai mulți membri și care își asumă tot mai mult subiectul acesta al antisemitismului, în condițiile în care agenția FRA cumva a părăsit acest teren, apoi, bineînțeles, eforturile României și ale ambasadorului Constantinescu, care au dus până la urmă la adoptarea faimoasei definiții, apoi rezoluție în Parlamentul European și adunarea parlamentară care a urmat, apoi Congresul American care a legiferat și crearea poziției de trimis special, comisionarea unui raport special național privind fenomenul antisemitismului și faptul că Agenția pentru Drepturile Fundamentale s-a mobilizat și a făcut la rândul său, a inițiat o serie de anchete și sondaje privitoare la acest fenomen în uh, Europa, asta răsfrăgându-se asupra a ceea ce a început să afle opinia publică despre asta. Și deci vedem că guvernele și organizațiile guvernamentale au făcut o serie de lucruri și dacă ar fi să ne referim numai la ce au spus vorbitorii de dimineață, ar părea cum că nu s-a întâmplat nimic din toate acestea. Eu trebuie să spun totuși că am creat ceva, de fapt este o poveste de succes remarcabilă. Acum 15 ani, liderii guvernamentali spuneau ce problemă, nu văd nicio problemă. Și acum, ia uitați-vă, avem lideri politici în majoritatea țărilor europene, de asemenea persoane din vârful Comisiei Europene care vorbesc în mod cât se poate de dramatic și cu patos în legătură cu ce trebuie făcut, cu ce ar trebui făcut mai mult. Iată, se pare că această mobilizare politică există. Și ea este chiar fără precedent în multe dintre aspectele sale. Și ultimele date care ni se prezintă acum uh, și aflăm că 90% dintre evrei din Europa consideră că antisemitismul este o mare problemă în Europa. Evrei care, iată, astăzi în Europa se tem de a se autoidentifica în public ca fiind evrei. Ce înseamnă asta? Care e legătura dintre cele două? Aceasta este dilema cu care ne confruntăm, cred eu. Probabil că dacă n-ar fi fost toate aceste acțiuni publice și mobilizări, uh, situația ar fi fost încă mult mai gravă. Probabil. Dar chiar dacă facem și cu câte facem, uh, problema aceasta pare să-și urmeze propriul curs și să se agraveze și se pare că nu ținem pasul. Și atunci noi propunem niște soluții uh, care ni se par rezonabile, sporirea siguranței și securității, uh, accentul pe educație. În regulă, sunt soluții, dar parcă nu, nu ne ajută să rezolvăm situația și nu ținem în orice caz pasul cu amploarea fenomenului. Și în cele două minute sau câte mai am, care mai rămân, uh, vreau să vă spun că nu dețin o înțelepciune uh, aparte și nu pot să uh, dau sau să fac previziuni sau să dau un diagnostic. Pot să vă spun doar că sunt îngrijorat și uh, Uh, tulburat de aceste lucruri. Vedem că, da, aceste situații primesc din ce în ce mai multă atenție din partea guvernelor, instituțiilor, agențiilor, uh, din partea UE, din partea OSCE, care se concentrează din ce în ce mai mult pe aceste lucruri. Deci este foarte clar că problema există, uh, ceva care necesită mai multă reflexie, mai mult efort, poate noi metode, și chiar și așa, cred că incertitudinea este totuși extrem de mare când vine vorba de sorțile de izbândă ale acestui demers. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Thank you very much, Rabbi. Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, vorbitor, excelența sa, Szabolcs Takac, ministru de stat uh, din, din, de la biroul uh, premierului ungar. Mulțumesc, uh, domnule Shapiro, și bună ziua tuturor. Mulțumesc președinției române pentru organizarea acestui eveniment oportun și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație din mai multe motive. Reprezint guvernul maghiar, în primul rând, asta este activitatea mea. Apoi sunt uh, și șeful delegației uh, și sunt uh, șeful de, um, am fost șeful alianței um, privind păstrarea memoriei Holocaustului internaționale și am venit aici pentru a, a aduce omagiu um, lui Mihnea Constantinescu, cu care am lucrat uh, împreună de mai multe ori la București, la Berlin, și cu domnul Weiner, care reprezintă comunitatea evreiască din România. El a fost o persoană extraordinară și a făcut foarte multe și trebuie să-i aducem un omagiu lui Mihnea Constantinescu, Dumnezeu să-l binecuvânteze și o odihnească să în pace. Am spus că este oportună această conferință, fiindcă uh, antisemitismul a devenit din nou o problemă socială, morală și de securitate în Europa, ceea ce este inacceptabil. Când eram eu președinte IHRA, am uh, avut o recrudescență a antisemitismului, am asistat la o recrudescență a antisemitismului și am analizat situația pentru a vedea de ce se întâmplă acest lucru. Am uh, unele amintiri plăcute, în ciuda unor editări ale unora de la Bruxelles, am reușit să modificăm regulamentul general prin protecția datelor ale Uniunii Europene, al Uniunii Europene pentru um, a Um, în anumite aspecte importante pentru noi, ceea ce a fost o mare realizare. Însă, în același timp, am asistat la creșterea antisemitismului în Europa, de netăgătuit. Chiar s-au întâmplat multe incidente în Europa Centrală, inclusiv la mine în țară. Dar, bineînțeles, are o istorie diferită, pe care o cunoașteți cu toții. Aceste incidente însă nu sunt nimic față de atrocitățile fizice comise împotriva evreilor care sunt din ce în ce mai răspândite în uh, Europa Centrală și de Est și nu numai, și ați văzut uh, cifrele FRA, dar din cauza um, ideologiei radicale musulmane, din partea unor uh, indivizi extremiști pe, ce vin dintr-o cultură anti-evreiască, anti israeliană nu putem să ne ascundem cu capul în nisip. Trebuie să vorbim despre acest tip de antisemitism, despre care au vorbit și unii astăzi, care este periculos și letal. Nu este doar uh, extremismul de dreapta vechi, acum e vorba și despre radicalismul islamic care schimbă lucrurile și schimbă identitatea noastră. Premierul Netanyahu, când a vizitat uh, Europa, uh, acum câțiva ani, a vizitat Franța și Ungaria, a spus că mai sunt manifestări ale antisemitismului, unele o manifestare tradițională, și alt, dar și o nouă formă anarhistă uh, care merge mână în mână cu uh, radicalismul islamic. Și ce, le aduce împreună, ce aduce împreună aceste două um, curente antisemite este ura față de evrei. Netanyahu a spus asta și cred că trebuie să-l uh, credem. Nici Ungaria nu face o excepție aici în ceea ce privește această uh, prietenie nefirească între cele două curente antisemite. Opoziția de stânga s-a unit de curând cu extrema dreaptă, care a solicitat uh, să, control, să fie controlați uh, membrii uh, evrei din Parlamentul Maghiar Uh, de motive de securitate și apoi a existat și un uh, atac violent uh, împotriva unui membru evreu din Parlament și această lista a evreilor s-a spus că nu este o manifestare nazistă. Asta este coaliția guvernamentală din Ungaria, care este singura și care este singura forță care apără comunitatea evreiască. Noi considerăm că comunitatea evreiască este o valoare ce trebuie protejată și avem o toleranță zero față de manifestări de antisemitism și luăm măsuri în acest, în acest sens. Am introdus legi noi, am modificat Constituția pentru a combate toate acțiunile de ură, inclusiv negarea Holocaustului. Și, a fost, și una dintre principalele măsuri ale guvernului a fost amendarea codului penal pentru a condamna grupuri paramilitare de extremă dreaptă și în aprilie avem o zi de păstrare a memoriei Holocaustului și am uh, introdus în programe de învățământ uh, cursuri privind uh, Holocaustul. Am discutat foarte, cu foarte mulți lideri din Europa de vest care îmi spuneau, care se, mi se plângeau mie ca șef IRA, mi-a spus că în Europa de centrală și de est în Ungaria și România și așa mai departe, că introducem prea multe cursuri în programa școlară despre Holocaust și că tendința este inversă în vest, fiindcă uh, noile comunități nu sunt interesate de ce s-a întâmplat atunci, fiindcă au alte origini, alte rădăcini, dar pe noi nu ne interesează acest lucru. Trebuie să vorbim despre aceste de, de ce s-a întâmplat, cred dacă unora nu le place. Reprezentantul PNAI Brit cerea acțiuni la nivel european. În decembrie anul trecut, Consiliul um, European, Consiliul uh, șefilor de stat de guvern a adoptat o declarație la inițiativa premierului maghiar, ale cărei concluzii se referă în mod explicit la protecția comunităților evreie și a instituțiilor sale și cere statelor membre să facă schimb de bune practici în acest domeniu. În iulie anul trecut, Ungaria a dat o declarație care urma să fie adoptată de Consiliul General al Drepturilor Omului din Geneva al ONU, um, semnată de, aceast, de 25 de țări. Și avem acum președinția IHRA și vom organiza și un congres important în, în Ungaria, tot pe această temă, în 2019. În ciuda tragediei pe care a reprezentat-o Holocaustul, în Ungaria am avut uh, a treia comunitate evrească ca mărime și a, uh, una dintre cele mai mari sinagogi din Europa. Și asistăm la o, la o renaștere a comunității evreiești prin evenimente culturale, religioase, evenimente ale comunității, uh, festivale și așa mai departe. Și în Ungaria a fi evreu înseamnă a fi în siguranță. Asta este, punct. Este e ușor, e simplu și ești în siguranță dacă ești evreu în Ungaria și mă face tot ce putem pentru a proteja această comunitate. Asistăm la foarte multe amenințări în Europa din motivele pe care vi le-am enumerat și o acțiune concretă, fiindcă vorbim despre asta, noi am adoptat uh, un decret guvernamental în ceea ce privește finanțarea unor organizații, grupuri speciale, cum ar fi uh, Acțiunea și Protecția Europei, pentru a monitoriza antisemitismul în întreaga Europa pe baza unei uh, metodologii definite de OCDE și asigurăm uh, un sprijin financiar de 1,6 uh, milioane de euro pentru această organizație de acum înainte și uh, vom uh, ne vom baza pe sondaje sprijinite de OCDE credibile pentru a vedea ce se întâmplă în Europa și e un momentul oportun acesta de a organiza astfel de uh, pentru a organiza astfel de conferințe, iar guvernul maghiar va sprijini întotdeauna orice uh, măsuri naționale și internaționale pentru a lupta împotriva antisemitismului. Și vă mulțumesc foarte mult, domnule Shapiro, și îmi cer scuze dacă m-am întins prea mult. Thank you again for so much. Mulțumesc foarte mult pentru atâtea amănunte concrete și pentru chestiuni concrete pe care le-ați expus în prezentare. Următorul nostru vorbitor este domnul Jose Iacobescu, președinte al Bnai, uh, al forumului Bnai Brit, uh, forumului Moses Rosen de la București, România și uh, membru al Bnai Brit Internațional. Excelent! Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, sunt extrem de onorat să mă aflu aici, în cea mai înaltă instituție legislativă a Uniunii Europene, pentru a participa la acest eveniment oficial al prim-ministrului României. Tema este foarte generoasă și, așa cum s-a menționat, vocile noastre pot contribui la dezvoltarea în continuare a politicilor dedicate combaterii antisemitismului la nivel european și național și trecerea de la politică la acțiune. Sunt aici în calitate de președinte al forumului Bnebit Dr. Moses în România. În România, Bnebit are o istorie de 145 de ani, a fost prima organizație civilă evreiască. În anul 1873, la numai 30 de ani de la înființarea Ordinului Bnei Brit din octombrie 1843 la New York. Bnei Brit România a avut un parcurs sinuos. Organizația a fost desfințată de două ori, odată de dictatura antonesciană și apoi din nou de dictatura comunistă. Actuala organizare a forumului nostru se străduiește să pășească pe calea înaintașilor, adaptându-se la condițiile de azi din România și din lume, având și sprijinul Federației Comunităților Evrești din România, a Bnebrit Europa și Bnebrit International. Cu număr de membri crescut, și cu un grup de sprijin format din neevrei, personalități ale vieții științifice, culturale și economice din România, Bnebrit România a dobândit experiență națională și internațională în derularea unor proiecte. Doamnelor și domnilor, mă voi opri asupra celui mai important proiect multinațional pentru Europa Centrală și de Est, inițiat de Bnebrit Europa, pentru șapte țări în anul 2013, anul cetățeanului european. Proiectul Podurile Toleranței a propus o colaborare europeană care să contribuie la combaterea prejudecăților, discriminării, rasismului și antisemitismului, la înțelegere și respect reciproc. În România, proiectul Podurile Toleranței și a propus să creeze o platformă educațională prin care să se prezinte contribuția evreilor la diferitele aspecte ale vieții culturale din țara noastră și colaborarea cu populația majoritară. De altfel, după prima ediție, care a avut ca temă contribuția etniei iudaice la dezvoltarea României, a fost editat la inițiativa președintelui Federației Comunităților Evrești din România, domnul Weiner, și a deputatului nostru în Parlamentul României, un volum pe această temă, cuprinzând 47 de comunicări științifice, din care mai mult de două treimi au fost prezentate de neevrei, o dovadă a aprecierii de care s-au bucurat și se bucură evrei în România. Ceea ce de-a doua ediție a avut ca temă importanța educației, păstrarea memoriei Holocaustului, imaginea evreului în societatea românească și contribuția sa în domeniul diplomației. Au fost sesiuni interactive și cred că e important să evidențiez întâlnirile elevilor din învățământul liceal cu supraviețuitori ai Holocaustului. Ediția a treia proiectului nostru a adus o noutate. Alături de evrei s-au aflat în atenția participanților și minoritatea romă și tătară, minorități care de-a lungul istoriei au trecut prin perioade grele de supraviețuire. De altfel și tematica a cuprins acest nou aspect, dimensiunile conviețuirii și contribuții la dezvoltarea României. Pot spune că a fost un demers firesc. Era în anul 2015, an în care s-au aniversat 20 de ani de la adoptarea la 1 februarie 1995 a Convenției Cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților naționale, România fiind primul stat al Consiliului Europei care a ratificat acest document. Prin urmare, ne-am propus să promovăm, pe de o parte, în plan național aportul comunității evrești la dezvoltarea României și, pe de altă parte, în plan european, diseminarea în rândul cetățenilor europeni a modelului românesc de asigurare a toleranței, a respectului reciproc, a interculturalismului și a culturii dialogului. A patra ediție a dovedit că Podurile Toleranței este un proces, un proiect de reușită apreciat pe plan național și internațional. De remarcat că în fiecare an am avut oaspeți din străinătate. Am stabilit ca obiectivul principal al proiectului să-l constituie apropierea de-a lungul timpului dintre minoritățile naționale și cetățenii majoritari ai țării. După interesul manifestat în anul precedent, am ales o temă generoasă. Minoritățile naționale din Remonia, un secol de conviețuire. După care a urmat ediția din anul trecut, contribuția minorităților din România la dezvoltarea și vitalitatea culturii europene. Promovând cultura toleranței și acordând importanță diversității etnice, lingvistice și religioase, vom putea construi prin educație un viitor în care să se atenueze manifestările antisemite care, din păcate, s-au intensificat în ultimii ani în Europa. Nu e vorba numai despre toleranță, ci de mult mai mult, de recunoașterea valorilor create de orice individ sau grup social, indiferent de apartenența etnică, de modalitatea de a folosi valorile democratice pe care le susținem de peste 25 de ani, de crearea unei punți obținute prin dezvoltare umană, prin cultură și educație. Întreaga, în întreaga sa activitate, Bneibrit România a primit sprijinul Parlamentului României, Guvernului României, președinției României, două ediții au avut în altul patronaj al președintelui României, a Academiei Române, a unor organizații neguvernamentale și a societății civile, cât cărora le mulțumim și pe această cale, așa cum vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Thank you very much, Mr. Iacobescu. Uh, Mulțumim foarte mult, domnule Iacobescu. Urmează domnul ministru Ludwig Spendle, trimis special cu privire la antisemitism din partea statului german Bavaria. First, um... Excelențele voastre, în primul rând vreau să mulțumesc uh, președinției române a Consiliului Uniunii Europene pentru că avem uh, un subiect uh, care pare atât de important aici la Bruxelles și în 1945 Dietrich Bonhoeffer a fost un preot uh, care a fost uh, omorât în 1945 de către naziști și la pronunțarea uh, crimei s-a spus că numai cei care cântă gregorian pot să scape de uh, evrei. Ce înseamnă asta? Fiecare societate trebuie să înțeleagă cum sunt tratați evreii. Ca să înțeleagă ce se întâmplă, eu sunt singurul reprezentant astăzi la această conferință din partea guvernului german, din partea regiunii pe care o reprezint și mă ocup, printre altele, de viața evrească și de o misiune de, dedicată luptei împotriva antisemitism, antisemitismului și evrei din uh, Bavaria astăzi uh, sunt angajați uh, în aceste proiecte care promovează viața evreiască dar și memoria și moștenirea culturală. Și avem practic 10 obiective în activitățile noastre. În primul rând, în ce privește viața evreiască, eu vreau să fiu un fel de ombudsman care să culeg impresiile membrilor acestei comunități și apoi să fiu un fel de avocat pentru ei în fața opiniei publice și în politică. Apoi, ca obiectivul ar fi ca să-i ajutăm pe cei care sunt implicați în uh, incidentele antisemite. Apoi, uh, educația. Eu m-am ocupat cu educația în uh, cadrul Ministerului Regional din Bavaria și știu bine acest dosar. E vorba de educația clasică, școlară, dar și educația adulților. Este foarte clar că adevărul istoric trebuie să fie cunoscut. Apoi, bineînțeles, uh, memoria Holocaustului. Uh, să nu uităm că în Germania continuă să trăiască 150.000 de evrei uh, care nu știu prea multe, de pildă, despre Israel. Ar trebui ca aceste informații să poată să intre în uh, sistemul educativ, așa cum să se știe mai multe despre antisemitism. Apoi uh, dorim uh, un birou special pentru tineret care să se înființeze în Bavaria. Avem entități de acest gen în Polonia și Franța. Vrem să avem ceva în acest gen și în uh, Bavaria. În ce privește antisemitismul, noi dorim o strategie proactivă și nu una de simplă reacție la ce se întâmplă dorim ca toată societatea să înțeleagă aceste lucruri printr-un dialog uh, constant, uh, sensibilizarea în rândul uh, politicienilor, a societății civile de asemenea. Asta ne-am dorit noi să facem în acest sens. Am propus să adoptăm și noi definiția IHRA pe, privitoare la antisemitism și să se aplice aceste lucruri tuturor entităților politice, actorilor politici um, de la nivel uh, federal și uh, de land, dar și uh, principalelor personalități din domeniul religios și nu numai. Apoi, bineînțeles că ne dorim în continuare și um, alt gen de strategii în ce privește antisemitismul, manifestarea sa în public. Dorim uh, ca, bineînțeles, pe internet uh, și furnizorii de conținut să adopte definiția de la IHRA. Apoi, bineînțeles, uh, pedepsirea acestor fapte cu crearea de noi categorii de infracțiuni și vrem uh, proiecte specifice pentru internet, pentru combaterea acestor uh, lucruri pe internet. Apoi, bineînțeles, o întreagă serie de activități legate de memorie. Trebuie să înțelegem că în curând uh, martorii oculari nu vor mai exista și trebuie ca munca de memorie să continue. Primul uh, lagăr de concentrare de la Dachau uh, primește cel puțin un milion de vizitatori pe an. Uh, la început erau 70.000 de vizitatori când s-a deschis acest loc de memorie de la Dachau. Am ajuns la un milion pe an. Este un loc aparte. Apoi problema con- conținutului care este difuzat și uh, bineînțeles, problemele legate sau eforturile unor științe și bresle profesionale care ne pot ajuta în aceste eforturi, cum ar fi arhitecții și așa mai departe. De asemenea, avem cooperări cu fundații eh, foarte active în acest sens pe plan eh, internațional. Pe anul 2021 ne-am propus să comemorăm existența a 170 de ani de viață evreiască în uh, Europa. Anul acesta, în schimb, ne uh, preocupăm pe proiecte de ordin uh, digital, adică digitalizarea arhivelor um, evreilor de origine germană, facem cercetări și la Ierusalim în acest sens. Trebuie să se spună mai multe despre viața evreilor din Europa, din Germania, care are aceste rădăcini istorice profunde, să se înțeleagă modul în care evreii au trăit înainte și după Shoah. Sunt lucruri care pentru noi sunt foarte importante. Acestea sunt scopurile noastre Și iată acum dorim să atragem atenția asupra acestor problematici în sânul societății noastre. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now, you may think that... Mulțumesc foarte mult! Poate credeți că a fost uh, ultima noastră prezentare, dar poate că uh, nu va scăpa din vedere că și moderatorul are o prezentare și uh, și o să vă rog să mă faceți să-mi respect propriile reguli, să vă dau și ceasul să mă cronometrați și de dragul interpreților o să urmăresc mai mult sau mai puțin discursul meu scris. De la Holocaust învățăm consecințele eșecului de a combate în mod eficient antisemitismul. Astăzi suntem confruntați cu o atmosferă în care distorsionarea istoriei Holocaustului pentru și politic e în creștere și în care expresia antisemitică uh, amenință uh, acum uh, cu um, posibilitatea de a deveni permisibilă în uh, discursul general. Ceea ce nu se poate permite este ambivalența în fața acestor tendințe sau să ne dorim pur și simplu ca, ca această problemă să dispară cu timpul sau să nutrim speranța că o, că um, o evoluție a lucrurilor care nu are legătură cu acțiunile noastre va rezolva problema pentru noi. Deci nu se va întâmpla așa. Răspunsurile naționale, și s-a vorbit despre multe din acestea, trebuie să fie consolidate și um, e nevoie să, să, um, să existe mai multă grijă în ceea ce privește acțiunile guvernamentale, discursul guvernamental și mesajul guvernamental în ceea ce privește Holocaustul evrei, evrei și consecințele posibile pentru toată lumea ale acestor uh, recrudescențe antisemite. În același timp, haideți să ne amintim că Holocaustul a fost un fenomen um, întins pe tot continentul european, care a fost clădit pe o, fundat, pe o temelie de prejudecăți care s-a bucurat de un consens general foarte larg, așa cum a fost și crima. A, um, iar um, rezolvarea acestor, acestor probleme de recrudescența antisemitismului și a distorsiunii Holocaustului va necesita răspunsuri la nivelul întregului continent european. Despre ce vorbesc acum? În mod ideal ar trebui să existe ca încercările de a uh, um, retrezi istoria Holocaustului vor uh, primi condamnare, condamnare um, Uh, netăgăduită și coordonată din partea organizațiilor regionale, cum ar fi Uniunea Europeană, Parlamentul European sau Consiliul Europei. Acest lucru avea un impact mai mare decât răspunsurile uh, pe aici, pe acolo, a unor state individuale și instituții. Vă spun sincer, acest lucru nu se poate face astăzi, nu, după părerea mea, dat fiind situația în care unele guverne naționale sunt implicate ele însele în distorsionarea Holocaustului, negarea Holocaustului și relativizarea acestuia. Iar unele cazuri chiar uh, provoacă și pun uh, gaz pe foc uh, antisemitismului. Pot să vă dau niște exemple um, voluntarii SS care, protest, care mărșăluiesc în public și uh, antinaziștii sunt uh, amenințați cu, pro, cu uh, acțiuni în justiție, iar Lituania s-a, s-a respins în Polonia s-a, s-a respins acum un raport foarte bine pregătit privind incidentul Vartne, iar în Ungaria se iau acțiuni la nivelul guvernului care se implică într-un uh, efort pe termen lung de a distorsiona anumite părți a Holocaustului în uh, Ungaria și uh, există și campanii publice care folosesc stereotipe antisem- antisemitice în campaniile lor, așa cum nu s-a mai uh, întâmplat în Europa de când de la prăbușirea celui de-al treilea imperiu. Niciun fel de circunstanțe, niciun fel de circunstanțe sau de uh, sau de condamnare uh, la unison. Nu, nu prea se va întâmpla acest lucru. Ce putem face în această realitate? Să ne pregătim mai bine, să ne pregătim funcționarii mai bine, să recunoască uh, Uh, și să combată aceste tendințe pernicioase care um, se crea, sunt create de antisemitism și care vor submina societățile noastre democratice și uh, drepturile și um, libertățile care sunt fundamentale vieții noastre. Uh, la, când a vizitat muzeul nostru președintele României și vreau să să mulțumesc președinției române pentru că a organizat acest eveniment, domnule prim-ministru Dăncilă și uh, președinției române la Consiliu și, bineînțeles, vreau să aduc omagiu unui vechi prieten, uh, răposatul Mihnea Constantinescu, deci președintele România a propus o inițiativă de a oferi, oferi formare în ceea ce privește Holocaustul și antisemitismul pentru funcționarii români, uh, pentru membrii ai armatei, serviciile de securitate, uh, pentru șefii de poliție, prim, primari, uh, procurori și judecători, precum și pentru politicienii care conduc principalele partide politice din țară. Aceștia sunt oamenii de, pe care se bazează societățile libere pentru a recunoaște semnele, primele semne și să, pentru a ști cum să răspundă în momentul în care discursul instigator la urmă, rasismul și intoleranța și xenofobia atacă drepturile democratice și uh, libertățile, iar uh, aceste um, obligații nu au fost uh, nu au fost îndeplinite când a fost nevoie. Trebuie să ajutăm acest grupuri profesionale să evite greșelile predecesorilor săi, iar inițiativa României nu este singura, bine, nu este unică, bineînțeles, în Belgia. Avem un program de formare a forțelor de poliție care este organizat de, uh, de Memorialul Holocaustului din Mechlen, iar Uniunea Europeană oferă și ea formare uh, cet- uh, funcționarilor uh, publici din Uniunea Europeană, însă nu este suficient. E nevoie de mai multe eforturi. Uniunea Europeană menține instituții regionale de formare care au exact acest uh, scop de a stabili rețele între oficiali guvernamentali din, stățile, din țările membre și pentru a le permite să studieze și să, discută, să discute împreună și să aibă o reacție comună la probleme de uh, însemnătate transnațională, transfrontalieră și care afectează întregul continent european. Sunt organizații cum ar fi uh, rețeaua europeană de formare judiciară, uh, rețeaua Eurojust Genocid, Agenția Europeană pentru aplicarea legii, și formarea din domeniu. Aș vrea să adaug și aici, la această listă, și uh, Centrul European sponsorizat de SUA și Germania pentru uh, studii de securitate în Garmisch, Germania. Este mobilul să mobilizăm aceste centre existente în Uniunea Europeană și să le, să le facem să includă în programele lor uh, um, cursuri privind riscurile asociate recrudescenței antisemitismului și a uh, distorsiunilor agresive despre istoria Holocaustului, fiindcă educ, uh, iată, um, personalul uh, de funcționari publici în ceea ce privește uh, primejdii transnaționale, cum ar fi criminalitatea cibernetică, traficul de droguri, politic, politica cu privire la refugiați și securitatea militară. Se, structurile există deja, însă programele nu sunt încă prezente. Și încă un uh, lucru. Când Parlamentul European și Uniunea Europeană au uh, uh instituit uh, Ziua Europeană a păstră, pentru păstrarea memoriei pentru victimele stalinismului și nazismului din 2008-2009, multe comunități, organizațiile comunității evreiești și supraviețuitele Holocaustului și specialiști din domeniu s-au temut că ceea ce numesc uh, Um, ceea ce numesc uh, oamenii de știință relativizarea Holocaustului va fi legitimizată în întreaga Europa sau, sau temut că um, se va trezi la viață acest ar, uh, argument pernicios uh, și anume că evreii erau bolșevici responsabili de crimele comunismului și că meritau soarta pe care au avut-o în timpul Holocaustului și meritau și merită în continuare ura și discriminarea care a urmat după Holocaust. Acei critici uh, au spus în egală măsură că uh, data comemorării uh, a aniversării uh, pactului uh, nazist uh, între naziști și Uniunea Sovietică din 1939, nu numai că va consolida aceste teorii motivate politic și rău intenționate, a echivalenței răului fascismului și comunismului, dar va deschide ușa către o nouă responsabilitate pentru, pentru uh, genocidul de la jumătatea secolului 20 ar fi uh, puse pe umerii lui Hitler și Stalin și va re- re- reprezenta o ieșire, o modalitate de a evita nevoia de a, uh, de a explora chestiuni de responsabilitate, de complicitate locală și colaborare locală. Iar unii observatori, la ora actuală, consideră că chiar și expoziția la noua casă a istoriei europene, un proiect important pentru Uniunea Euro- al Uniunii Europene, oglindește aceste idei. Bineînțeles că asta nu a fost intenția Uniunii Europene. După 10 ani de comemorare a Zilei uh, Europene a păstrării memoriei pentru victimele stalismului și nazismului, trebuie să facem un studiu serios al rezultatelor uh, Um, instituirea acestei zile comemorative și dacă este nevoie să se ia măsuri pentru a remedia lucrurile. Iar în lumina riscurilor și tendințelor pe care le-am discutat uh, toată ziua astăzi, acesta ar fi un, un lucru care ar arăta foarte clar că noi ne facem treaba cu multă seriozitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și iar acum aș dori să îi invit pe membrii grupului de discuții care uh, au uh, ascultat celelalte prezentări ale celorlalți membri, dacă au comentarii sau întrebări, să ia cuvântul. Și bineînțeles, după aceea o să deschid cuvântul în, uh, în sală. Noi, dumneavoastră, cu toții ne-ați ascultat cu mare atenție și răbdare și o să dau cuvântul și în sală pentru întrebări și răspunsuri. Dar este cineva acum de la prezidiu să adreseze întrebări? Yes. Okay. It was an incredibly enriching... Într-adevăr, a fost o după-amiază care ne-a îmbogățit pe toți. Eu aș avea o mică reacție după ce am ascultat atât de multe idei importante. Probabil, dacă vorbim despre achiul comunitar în atât de multe domenii, și din moment ce avem o definiție comună acceptată a Holocaustului, ar trebui să începem să construim achiul comunitar pe baza felului în care abordăm Holocaustul și antisemitismul, nu doar în um, termeni politici generali, ci prin mijloace juridice și prin punere în aplicare. De ce? Pentru că întotdeauna problemele juridice țin de subsidiaritate statele membre hotărăsc cum vor să reglementeze problemele judiciare, dar este important ca prevederile din legile scrise de noi să fie, dacă nu identice, măcar foarte apropiate una de alta, ca să nu existe nicio posibilitate de interpretare divergentă. Asta se poate face împreună cu ideea genială de a se face o formare comună a agențiilor de asigurare a respectării legii din toate statele membre pentru ca fenomenul holocaustului și antisemitismului să fie abordate la fel peste tot pentru că aceste ă, probleme trebuie abordate ă, în comun de către Europa. Trebuie să existe un răspuns comun prin instrumente juridice care să existe în toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Eric! Eu vreau să continu un lucru spus de colegi și anume că ajungem ă, la un moment în care ultima persoană care uh, a trăit Holocaustului nu va mai fi printre noi. Este un lucru care se va întâmpla peste câteva zeci de ani. Și cred că este o fază, falsă presum, prezumție împotriva căruia, tre- căreia trebuie să ne uh, apărăm. Uh, ne e teamă că dacă pierdem contactul, pierdem dovezile uh, dar nu contează doar dovezile. Cred că un istoric a spus că odată ce moare ultimul supraviețuitor al unei experiențe, este momentul în care începe istoria să reevalueze ce s-a întâmplat. De exemplu, la 1850 a, au început manualele să discute Revoluția franceză. Acest lucru se întâmplă în Marea Britanie cu centenarul sfârșitului primului război mondial. Pot să vă spun o poveste. Bunicul meu, acum vreo 90 de ani, și-a luat ranița în spate și a um, atacat trupele germane. Lupta în primul război mondial uh, și uh, mulți au murit în acea luptă, dar nu se îndoiește nimeni că bunicul meu chiar a luptat în acea luptă. Însă există o întreagă industrie care încearcă să demonstreze că Holocaustul nu a avut loc. Există muzeul Holocaustului la Washington și are o pagină de internet foarte bună, dar nu este la fel de consultată ca pagina de internet uh, privind negarea Holocaustului. Deci cred că uh, ce ne trebuie nouă este posibilitatea de a modela opinia publică, de a modela povestea care se formează acum. Și cred că cu trecerea timpului, al treilea element despre care am vorbit eu este cel mai important. Da, într-adevăr, șase milioane de oameni au murit, dar lumea spune și ce contează, au trecut 80 de ani, 100 de ani, de ce mai contează? De ce nu puteți să treceți peste asta? Și este o atitudine foarte greu de gestionat. Este o atitudine care trebuie să se schimbe și noi trebuie să găsim metode de a înțelege că această perversitate care s-a întâmplat uh, și și-a lăsat amprenta asupra celui de-al 20-lea, uh, asupra secolului al 20-lea, uh, este ceva ce nu se va repeta ca să nu ne mai lovim de ea. Uh, supraviețuitor uh, Max Meinheimer, care a supraviețuit, uh, care a supraviețuit Holocaustului, a murit acum câțiva ani și a spus întotdeauna nu există vină personală nimeni nu este vinovat pentru ce s-a întâmplat, dar toți suntem responsabili să nu se mai întâmple acest lucru niciodată. Iar eu când am uh, vizitat prima dată o clasă de liceu și discutam cu un tânăr așa ceva, un tânăr s-a ridicat uh, și um, mi-a, și mi-a spus, eu sunt german, familia mea este din Turcia uh, și uh, noi suntem turci, dar trăim aici, deci suntem germani. Spuneți-mi de ce familia mea ar trebui să fie responsabilă pentru Holocaust. Deci, dar întrebarea care se pune nu este cum putem să ducem povestea în viitor. Cred că avem ocazia de a prezenta un exemplu unic de mod în care o societate civilă poate să dea greș. Și poate că astfel acest eveniment negativ istoric poate fi propagat pentru viitor. Mai vreau să spun și altceva. Londra a adoptat declarația IHRA și uh, München a făcut ceva de genul. Noi în Bavaria vrem să lansăm și o discuție la nivelul autorităților locale în ochii publicului local în legătură cu rolul antisemitismului uh, și uh, este important ca majoritatea autorităților locale să adopte această definiție pentru ca să se stabilească această cultură de analiza situației pentru a se evita această situație. Un tânăr a fost atacat vara trecută la metrou la München pentru că avea steagul Israelului pe telefon și nimeni nu l-a ajutat acesta, acesta trebuie să fie, acesta să fie scopul nostru, să evităm aceste situații. Mulțumesc, da cuvântul rabinului Baker și apoi domnului Takaci și apoi și poate că poate vă invităm și pe dumneavoastră din sală să comentați. Domnule Rabin Baker, când a vorbit de dimineață David Harris, s-a referit la Belgiți la ce s-a întâmplat acolo. Până la urmă nu mai există niciun fel de martor ocular în viață și tocmai am lucrat uh, pentru a crea acel uh, memorial împreună cu omologii din Polonia. Și una dintre plăcile memoriale de acolo care exista acolo înainte de crearea noului memorial uh, era acolo pusă și spune așa Aici 600.000 de evrei au murit, au fost uciși și mai multe mii de polonezi au fost uh, omorâți pentru că i-au ajutat pe evrei. Și, bineînțeles, munca la acest memorial și la muzeul respectiv a însemnat că oamenii de istorici au încercat să înțeleagă dacă acea placă memorială este poate apocrifă, poate autentică, pentru că, da, uh, într-adevăr, au murit acolo foarte mulți evrei, nu 600 de mii, ci de fapt 500 de mii de evrei, și bineînțeles că mulți au murit acolo, eh, au murit, mm, bineînțeles, aproape de locul lor de baștină, mai mulți decât, eh, decât cei care au venit la Belgeți dar s-a vorbit și de acei polonezi care au uh, murit acolo pentru că i-au ajutat pe, polone- pe evrei și așa mai departe. Poate mult mai mulți, dar nimeni nu știe câți. În fine, deci pe baza aceasta am creat o nouă inscripție, o nouă placă memorială de comemorare, încercând să dăm mai multe detalii în legătură cu ce s-a întâmplat faptic. Însă, în continuare, plăcuța aceea originală a fost uh, menținută. Uh, și unul dintre cei din guvernul polonez care a și murit în accidentul de avion pe care îl cunoașteți m-a interpelat în legătură cu această placă. a zis să o punem la intrare, a zis el. Și eu am spus, nu e adevărat. Nu sunt fapte istorice. Și el mi-a răspuns, păi ce știu oamenii? Oamenii nu știu. Și m-a frapat acest lucru. Pentru că, bun, e adevăr, există, vorbim despre adevăr, despre fapte și lucrurile trebuie să-și urmează cursul. David ne spune că antisemitismul nu este doar o impresie subiectivă, e mai mult decât atât. Și totuși, mai sunt și alte tipuri de adevăr. Și, practic, timp de 50 de ani, plăcuța uh, aceasta a reprezentat un anumit de tip de adevăr din momentul în care ea a fost uh, gravată și uh, uneori politicienilor li se pare că pot să-și creeze propriul adevăr, propria versiune la cel mai înalt nivel. Și nu mai avem actor, martori uh, oculari, aceștia trec în neființă. Avem acum o definiție bună a antisemitismului și chiar și așa această luptă constantă continuă. Acest război între diferitele tipuri de adevăr sau ce este adevărul. Și această bătălie, vă spuneam, durează chiar în ciuda tuturor celor mai pragmatice și mai pozitive posibile pe care le facem. Deci să nu uităm acest lucru. Thank you very much, Mr. Shapiros. Mulțumesc, uh, domnule Shapiro, spune domnul Tocaci, uh, aș reacționa la ce a spus domnul ministru din uh, Bavaria. Știm bine că Holocaustul nu a fost primul genocid din istoria omenirii și, din păcate, probabil că nu va fi nici ultimul. Uh, dar este ceva unic, nu numai când vine vorba de numărul victimelor ucise, ci și când vine vorba de metoda și de planificarea Uh, din spatele său și a însemnat sfârșitul unei civilizații și asta trebuie să înțeleagă oamenii. Oricine vine în Europa și dacă vrea să vină în Europa și să stea și să fie european, oricine, orice persoană trebuie să accepte că aceste lucruri fac parte din istoria europeană și nu putem pur și simplu să lăsăm memoria să dispară pentru că e clar că dacă odată ce ai uitat, este foarte greu să-ți amintești sau să-ți reamintești, reamintești uh, și e vorba aici de o răspundere comună la cel mai înalt nivel, oricare ar fi modul în care ne amintim și comemorăm, aceste lucruri trebuie să se întâmple și acum va fi și mai greu momentul în care ultimii supraviețuitori uh, se sting încetul cu încetul. Iată de ce avem aceste fundații, cum este cea din, din Universitatea din California de Sud, Fundația Shoa, care a fost uh, creată de regizorul Steven Spielberg și cu ei lucrăm și ei țin flacăra aprinsă. Și ce pot să facă uh, oamenii? Oamenii politici uh, trebuie uh, nu se vorbească numai despre statistici și cifre, 6 milioane sau să se pună în context, să se prezinte astfel lucrurilor, uh, tin, lucrurile tunurilor, dar asta înseamnă multă muncă și multe eforturi. Și vreau să vă mai spun ceva. Suntem la Parlamentul European și avem și Casa istoriei europene. Asta poate fi problematic pentru că ei au refuzat oficial să lucreze împreună cu alianța IHR. Uh, nimeni nu e perfect, deci lucrurile trebuie în continuare făcute. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Vreau să fac un comentariu privind păstrarea memoriei Holocaustului. Așa cum v-am spus mai devreme, guvernul uh, meu uh, a luat o serie de măsuri concrete la nivel legislativ și măsuri practice și fonduri alocate. În egală măsură facem măsuri active pentru păstrarea memoriei, iar aici abordarea guvernului este a fost denunțată de premier de curând noi considerăm că nu este răspunderea supraviețuitorilor și a familiilor lor să ducă mai departe această memorie și să păstreze memoria celor întâmplate, a Shoah, ci răspunderea societății. Iată de ce guvernul nostru a hotărât uh, să instituie, să creeze un muzeu, un muzeu pentru uh, supraviețuitorii Holocaustului. Avem un uh, Uh, muzeu evreiesc, care are foarte multe acțiuni ambițioase. Acesta este un muzeu separat privind supraviețuitorii Holocaustului din Suedia. Și oportun această decizie, dat fiindcă ultima generație de supraviețuitori uh, acum uh, bătrânește, iată, devine din ce în ce mai aceste persoane sunt din ce în ce mai fragile, nu mai pot să călătorească prin școli pentru a păstra memoria, amintirea vie și ne părăsesc încet, încet. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon din prezidiu. Vă mulțumim. Văd că mai sunt trei persoane care doresc să ia cuvântul. Ă, această chestiune a răspuns răspunderii și relevanței. Nu este vorba doar de răspundere de uh, a ține minte ce s-a întâmplat și a studiat, ci să ține minte de ce este relevantă și va rămâne relevant ce s-a întâmplat în ceea ce privește modul în care sunt oamenii care uh, nu se schimbă și cum pot să acționeze în anumite situații. Și Uh, dacă înțelegem acest, acest lucru, poate vom avea niște, vom reuși să luăm alegeri mai bune pe viitor. Um, vă rog, uh, când, când recunoașteți despre, despre cine arăt, să luați cuvântul. Mulțumesc, mă numesc Maria Grapini și o să vorbesc română. Vă rog să vă puneți căștile, fiindcă sunt româncă sunt uh, membru din România Parlamentului European. Vreau să mulțumesc. Stau de la 10 aici în sală, vă anunț, n-am plecat deloc. Am fost foarte interesată să ascult pe toți speakerii de astăzi oameni care provin uh, din diverse țări și cu diverse profesii și cu diverse preocupări pentru tema noastră. vreau în primul rând să mulțumesc guvernului și doamnei prim ministru că a avut uh, ideea organizării acestei dezbateri și sper să nu rămână uh, doar această dezbatere și doar la inițiativa președinției rotative a româniei. vreau să încerc să formulez o întrebare către cei care sunteți acum <laughs> aici pentru că au fost și alți speaker și au plecat. Salut înainte de asta pe toți românii care sunt aici în sală și care au venit și pe care îi cunosc personal. Ehm, și mai vreau să fac o remarcă. Cunosc foarte mulți evrei, am fost om de afaceri, am lucrat cu oameni de afaceri din Israel, ehm, am cunoscut oameni politici din Israel, sunt ehm, nativ, cu niște calități care personal am ajuns la concluzia că duc la invidie unor alt, altor uh, naționalități. Sunt oameni pricepuți, foarte carismatici, foarte focusați pe succes, foarte uniți și cred că trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți. Întrebarea mea este, sigur că ați uh, vorbit aici de concepte, de ce trebuie să facem noi la nivel de Uniune Europeană. Victor spunea că legislația e la nivel uh, național, așa este. Uh, dar nu credeți că prevenția pentru a nu se mai întâmpla ce a fost este educația dar sub un alt concept pentru că eu cred că este o confuzie și asta este întrebarea mea care ar fi părerea dumneavoastră care este diferența între învățare și educație? pentru că eu cred că în foarte multe țări se pune accent pe învățare și nu pe educație și cred că aici ar trebui să mergem la bază și îi felicit pe cei care se ocupă de educație pentru că doar uh, uh, având uh, generații educate și cu o istorie bine cunoscută și corect cunoscută putem să evităm în istorie să se mai întâmple ceea ce s a întâmplat. mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Încă trei întrebări, după care o să avem un răspuns pentru toate acestea. Și după aceea mergem mai departe. Domnule, dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă, mă numesc Johan Tegoski și vin dintr-o țară mică și aș dori să vă vorbesc despre experiența noastră, din perspectiva unei țări care nu este membră a Uniunii Europene și nici a IHRA. Din fericire, de ieri am devenit uh, membri ai NATO, suntem cel mai tânăr membru al NATO, uh, sub numele nostru nou, uh, Republica de Nord a Macedoniei. Republica Macedoniei de Nord, mă scuzați, și uh, voiam să vă spun, uh, să vorbesc dumneavoastră despre experiența pe care am avut-o noi, uh, noi în țară și uh, Aș uh, începe cu ce s-a întâmplat la nivel uh, regional. Da, foarte pe scurt, de bineînțeles, dar vreau să vă uh, spun că anul trecut, când s-au împlinit 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia, macedoneni, am avut un, o serie de evenimente comemorative și a, cu acea ocazie, doi premieri din Macedonia și Bulgaria au comemorat victimele, dar uh, Uh, nu numai au trimis și un mesaj foarte clar în ceea ce privește angajamentul celor două guverne de a combate antisemitismul. Și cu aceeași ocazie, guvernul a adoptat uh, definiția de lucru a IHRA privind antisemitismul și adunarea a adoptat declarația specială care solicita guvernului să intensifice eforturilor, eforturile de combatere a antisemitismului. În egală măsură, dacă tot vorbim despre educație, Credem că este important nu numai să uh, educăm uh, generația tânără, trebuie să educăm în egală măsură și pe pedagogi, și pe profesori, și pe jurnaliști, dar și pe politicieni. Iar în ceea ce privește educația profesorilor, vreau să vorbesc despre seminarele comune pe care le organizăm împreună cu uh, Memorialul Shoah împreună cu Bulgaria și Grecia de, de educare a profesorilor, iar antisemitismul este un punct important al acestei acțiuni. Și uh, uh, vreau să vă vorbesc despre o, o conferință regională foarte importantă care a avut loc în noiembrie anul trecut, organizată împreună cu OSCE și OTHIR. Uh, pentru a răspunde crimelor uh, de instigare la ura antisemite și pentru a răspunde nevoilor comunităților evreiești. Și am avut pentru prima dată un reprezentanți ai uh, forțelor de ordine din întreaga regiune și reprezentanții a comunităților evreiești la un loc. Iată, a fost un eveniment foarte important și voiam să împărtășesc acest lucru cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you. I'd like to um, point. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să subliniez că acum exact un an am organizat în Israel o conferință internațională cu titlul De la răspunderea de a ne aduce aminte până la aducerea aminte a răspunderii. Și asta este, practic, tranziția pe care vrem să o facem. Acesta este mesajul cel nou și nu este o problemă doar de fapt. Întrebarea nu este doar dacă se știu fa- faptele sau ele sunt distorsionate. Întrebarea este și uh, care este mesajul pe care vrem să-l transmitem următoarei generații. S-a spus pe bună dreptate că există o diferență între învățătură și educație cred că importanța aici este și vreau să exprim asta într-o propoziție care poate iese din Biblie, eu sunt paznicul fratelui meu. Mă bucur că s-a vorbit despre Eli Wiesel și ce a spus el despre indiferență. Important este nu doar să ne amintim de Holocaust, ci trebuie să educăm generațiile viitoare, astfel încât acestea să nu permită niciunei comunități și niciunei țări să uh, permită genocidul și nu doar genocidul împotriva evreilor. Și eu aici mă refer la tăcerea care a căzut peste ceea ce se întâmplă în Siria, de exemplu. Deci cred că avem datoria nu doar de a păstra amintirea Holocaustului și vă dați seama că eu sunt o persoană care păstrează amintirea Holocaustului, dar este de datoria noastră și să încercăm să concretizăm mesajul pe care vrem să îl trimitem generațiilor viitoare în ceea ce privește solidaritatea și sfințenia oamenilor uh, Um, și vieții omenești. Mulțumesc! Haideți să auzim răspunsuri de la prezidiu, vă rog. Îmi cer scuze, eu trebuie să plec um, la gară, dar înainte să plec mai am un lucru de spus. Există antisemiți care vor să creeze bariere naționale sau bariere între oameni. Cei care se luptă împotriva antisemitismului trebuie să înțeleagă că nu se poate să creăm obstacole, bariere între uh, oameni, trebuie să conlucrăm. Uni- uh, Marea Britanie urmează să se retragă din Uniunea Europeană, dar odată ce s-a retras, va coopera cu toate țările în lupta împotriva antisemitismului și va face tot ce poate, va pune la dispoziție resurse pentru acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit astăzi în sânul dumneavoastră. Mai dorește cineva să ia cuvântul de la prezidiu? Vă rog. Vreau doar să subliniez ceea ce a spus uh, doamna ambasadora Vital și anume că trebuie să învățăm din ce s-a întâmplat în Holocaust pentru ca să nu mai aibă loc niciun genocid pe viitor. Acesta este principiul de bază al uh, activității noastre anul trecut s-au înregistrat um, crime împotriva umanității, împotriva populației Rohingya din Myanmar. Și știm că e război și în Siria și în Irak. De aceea și guvernul meu vrea să folosească Holocaustul ca context mai larg în care să se prezinte și să se învețe despre democrație și drepturile omului într-o imagine de ansamblu mai generoasă. Și astfel, practic, această experiență unică a Holocaustului este mult mai relevantă în ziua de astăzi. Mulțumesc! în legătură cu întrebarea care cred că este foarte importantă și anume dacă educația și învățarea sunt uh, același lucru și care sunt uh, provocările de care ne lovim în acest sens, s-au făcut um, studii cu privire la diversele manuale europene de 20-25 de ani, scopul fiind să se înțeleagă cum sunt prezentați elevilor evrei și rezultatele erau diferite de la regiune la regiune, de la țară la țară, dar um, două elemente s-au uh, evidențiat. Practic s-a înțeles că uh, evreii apăreau practic de două ori în timpul istoriei, în manuale. Evreii apăreau acum 2000 de ani ca să anunțe sosirea lui Hristos și începutul creștinismului, după care au dispărut și au apărut prin anii 1930 ca victimele Holocaustului. Și deși era sau nu era clară și corectă istoria Holocaustului în aceste manuale, chiar dacă se vorbea sensibil despre iudaism, creștinism, etc., tot era o imagine cu foarte multe lacune și multă lume a spus astăzi că ar trebui ca imaginea uh, despre evrei să fie mai completă, mai tridimensională, să fie mai clară contribuția evreilor la societate și la viața publicului. Sunt atât de multe țări în care evreii au participat la aceasta. Manualele se revizuiesc întotdeauna, poate ar trebui să se țină cont de acest lucru. Până la urmă, viața comunității evreiești uh, în Europa a fost și sperăm că va fi mereu mai mult decât această perioadă de 12 ani din timpul Holocaustului. Acestea fiind spuse, au existat tot fel de studii, inclusiv de Pew, uh, făcute de Institutul Pew și în multe uh, locuri, în multe regiuni, lumea nu știe ce înseamnă evrei, nu știu ce înseamnă iudaismul, și există o corelație între atitudinile negative față de evrei, între antisemitism și lipsa de informare. Și vedem că platformele de socializare pot fi o problemă în acest sens, pentru că reprezintă o problemă, dar reprezintă pe de altă parte și o soluție. Uh, se poate, pot fi folosite pentru a educa publicul uh, pentru a se a crea o imagine tridimensională a evreilor, ca să se înțeleagă cine sunt evreii și ce fac și această imagine se poate prezenta direct oamenilor care nu știu cine sunt evreii și ce fac. Deci, iată, acestea sunt câteva exemple de lucruri pe care putem să le facem între conferințe. Mulțumesc. Trebuie să recunoaștem că există o legătură directă, o strânsă corelație între învățare și educație. Însă, bineînțeles că sunt sensuri diferite. În cazul nostru, de față, când discutăm uh, Holocaustul și antisemitismul, educația, după părerea mea, uh, este mult mai importantă, în opinia mea, spus-o cu modestie, pentru că educația înseamnă standarde morale și valori și o abordare umanistă, umană a societății noastre față de vecini, față de prieteni, față de toți membrii societății, pentru a înțelege mai bine lucrurile. Și aș spune că Europa, teoretic vorbind, este foarte bine plasată pentru a educa uh, Uh, tinerii, pentru că inițial Europa a fost un proiect pentru pace după tragediile celor două războaie mondiale. mondiale. Însă recent și încetul cu încetul, odată cu uh, acest um, internet și mass media pe internet, cu superficialitatea sa, uh, asistăm la o sărăcire a conținutului informației și deformarea acestuia. E păcat. Domnul Shapiro, am să încerc să spun și eu câte ceva într-o frază sau două. După părerea mea, educația poate să ne învețe care sunt consecințele alegerilor pe care le facem în viață. Și fie că e vorba de copilul de la școală sau de polițistul care descoperă ceva sau de avocatul care se ocupă de vreun caz și așa mai departe. Așadar, cred că până acum nu am asistat la vreun moment din istorie care să fi fost așa de bine documentat în toate stagiile și etapele sale, nu numai la partea genocidară, ci tot procesul. S-a arătat cum societatea a alunecat către aceste lucruri care s-au petrecut până la urmă. Niciun alt moment din istorie, vă spuneam, nu a fost unul în care uh, uh, s-a putut face o alegere corectă, să salvezi un copil neștiind de unde vine el sau o alegere greșită, te-ai dus undeva și ai uh, jefuit un apartament al unui evreu că știai că nu se mai întoarce sau când se întoarce. Eu cred că uh, și evrei au învățat din Holocaust, au învățat și ei cum să nu mai fie victime și victimizați. Și asta este o lecție care poate fi învățată din Holocaust și, bineînțeles, uh, iarăși, consecințe existențiale ale alegerilor noastre, uh, în sensul că um, um, unul poate să spună nu mă interesează, nu e treaba mea și de aici tot cursul istoriei. Vedem, vedem cu modul în care toate aceste acte, fapte și alegeri au determinat societatea noastră până în ziua de azi. Așa aș face eu cu această ecuație între învățare și educație și când vine vorba de Holocaust, personal n-aș spune că fiecare, singura uh, lecție care trebuie învățată este cea legată de genocid. Pentru că uh, nu toată lumea se va identifica cu partea genocidului uh, automat, dar fiecare dintre noi vede și întâmpină în fiecare zi nedreptăți, cruzimi, legi strâmbe, manipulări politice, uh, E bine, toate evenimentele care au, duc la, au dus la genocid sunt evenimente pe care toată lumea trebuie să le învețe și să reflecteze la ele. Cred că mai sunt trei comentarii, întrebări. Mai putem să vă acordăm câteva minute și dacă nu, poate că s-ar putea să fim împiși către pauza de cafea de către organizatori, poate, nu știu. Poate dacă doriți... Uh, da, în orice caz vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc membrilor uh, uh, de aici, de la prezidiu. So, indeed, uh, thank you for... Într-adevăr, vă mulțumesc foarte mult că ați terminat la timp și uh, propun într-adevăr o pauză foarte scurtă de trei minute ca să ne revenim uh, și apoi remarcile de final. Deci o pauză foarte scurtă.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 mai vino să-mi spui că trebuie să trimit la București. Ah, dar mai am două minute. foarte limitată al temelor pe care președinție le poate aborda. În al doilea rând, faptul că există oportunitatea ca vocea tânără să fie auzită și să fie recunoscută ca valoroasă în acest context, cred că e foarte important. Este aproape trivial să spunem că tinerii sunt viitorul și așa că trebuie să ne adresăm lor, dar uneori chiar și foarte greu să-mi, să-mi imaginez viața cotidiană, viața părinților fără televizor, așa că cu atât mai mult tragedia în sine este Because I think that's the most country specific. Yeah, and then you want, and then uh, I, I make sort of the roundup. Perfect. Okay. Ladies and gentlemen, if you could please come. Domnilor și domnilor, să luați loc, vă rog. Puteți să veniți și mai în față. Nu au rămas așa de mulți oameni în sală. Cu cât veniți mai aproape, cu atât o să participați mai bine la discuții. So thank you for being engaged all throughout the day. It's been a very dense Vă mulțumesc pentru participare pe parcursul întregii zile. A fost o zi încărcată, am făcut mult schimb de vederi, de experiențe, multe lucruri au fost pomenite aici. Uh, experiențe, dar și expertiză pe care ați putut să o constatați la vorbitorii noștri, de care sper că v-ați uh, bucurat. Acum ne apropiem încet, încet de partea de concluzii. Începem cu domnul Kazan, care este cercetător la Institutul Eli Wiesel de studiu al Holocaustului din România, apoi uh, reprezentantul președintelui Congresului Evreiesc și apoi doamna Catarina Schweiber, care va încerca să tragă la rândul său concluziile și o să vedem exact uh, ce se poate face pe plan național, pe plan european. Um, I'm grateful that, uh, uh, Mulțumesc foarte mult că sunt aici. O să încerc să fiu cât se poate de succint pentru că a fost o zi lungă pentru noi toți și știu că toată lumea este obosită. Permiteți-mi să dau câte ceva pe acest subiect, eforturile de combatere a antisemitismului. Trebuie să subliniem faptul că antisemitismul uh, nu e nici pe departe o problemă care este apanajul comunității evreiești sau că înseamnă doar o problemă de siguranță și securitate pe care statul le poate furniza comunității evrești. Dacă ne uităm uh, într-un context mai amplu, puteți să vedeți că manifestările de ură față de diversele minorități reprezintă o realitate tristă în societățile europene contemporane și peste tot în lume. Așadar, bineînțeles, uh, antisemitismul este una dintre cele mai vechi și mai bine conturate structuri uh, prin care se manifestă ura. Mai sunt și alții care sunt ținte ale urii, comunități de musulmani, romi, minorități sexuale sau religioase, evrei, bineînțeles. Uh, aceste lucruri se exacerbează cu atât mai mult pe internet, mai ales în rețelele de socializare. Și aici aș spune ceva în sensul că s-a folosit uh, o expresie foarte interesantă de către Jonathan Boyd, o formulă foarte nimerită, și anume că spațiul uh, internetului uh, online dă apă la moară sau, mai bine zis, motamo dă oxigen și permite urii să existe. Mi se pare o formulă foarte nimerită care arată uh, partea sumbră a internetului. Iată de ce cred, cred că um, activitatea Comisiei Europene în acest domeniu este pozitivă. Au început chiar să se facă simțite primele rezultate. Majoritatea dintre voi știți probabil că acum câteva zile au fost făcute publice câteva concluzii uh, după ce s-a făcut o evaluare a codului de conduită al UE în legătură cu spațiul cibernetic la care au aderat uh, marile companii IT în parteneriat cu instituții și ONG-uri naționale pentru a îmbunătăți modul în care uh, dialogul sau incitarea la ură uh, se petrece pe internet. Începând din 2016, la prima evaluare, rezultatele și progresele sunt uh, semnificative, dar este foarte clar că suntem departe de rezolvarea problemei. Amploarea discursului instigator la ură, mai ales pe internet și pregătire pe, re- pregătire pe rețelele de socializare, înseamnă investiții sistematice în, și îmbunătățiri constante pe două axe. În primul rând, cercetarea în domeniul inteligenței artificiale, care să facă posibilă identificarea automată și eliminarea automată a conținutului plin de ură și sunt sigur că companiile informatice se străduiesc foarte mult în acest sens. Iar a doua abordare, care tot așa mi se pare foarte importantă, este nevoia de a forma resurse umane, oameni care sunt gata să evalueze și să modereze acele conținuturi pe care inteligența artificială nu poate să le identifice, să, le elimine automat. Iar cei care, în mod sistematic, uh, dau dovadă de ură online, Uh, vor trebui să se uh, adapteze uh, și să poată să-și, să-și modifice discursul în fața acestor filtre care vor fi puse um, pe internet. Doamna Avidal a arătat cum pot să evolueze acest gen de lucruri, printre alte evoluții. Pe de altă parte, combaterea discursului instigator la ură și implicita antisemitismului Uh, aparține și sistemului de educație ca responsabilitate. O educație istorică care să pună accent pe marile tragedii din trecutul recent, dar și bazându-se pe cunoașterea și înțelegerea celor din alte comunități decât ale noastre, a noastră, cum ar fi indiferent națională, etnică sau religioasă. Educația civică trebuie să promoveze respectul și toleranța față de minorități, precum și nevoia de implicare civică a cetățenilor atunci când se petrec abuzuri, intimidări, hărțuiri, instigări împotriva grupurilor mai vulnerabile. Aș dori să spun ceva mai clar, mai concret, arătând situația din România. Cum deja ați auzit aici mai devreme, în România manifestările de extremă dreaptă sunt extrem de rare și nici nu prea pătrund în uh, spațiul uh, mediatic sau politic mainstream. Asta nu înseamnă că nu există zone, comunități, grupări formale, informale, care împărtășesc și încearcă să răspândească ideologii și puncte de vedere extremiste și este ușor să vezi asta dacă mergi pe rețelele de socializare în limba română, unde găsești foarte mult, uh, multă ușurință, conținut care instigă la ură împotriva evreilor, dar și împotriva romilor, musulmanilor, uh, maghiarilor sau persoanelor uh, LGBT. Nu întotdeauna aceste discursuri instigatoare la ură sunt atât explicite încât ele să fie și șterse de către rețelele uh, de socializare. De aceea, cred că o componentă importantă în abordarea problematicii acesteia, acum și în viitor, trebuie să se bazeze pe uh, încercarea de a oferi niște instrumente și un aparat critic oamenilor care să permită cetățenilor să identifice uh, acele discursuri uh, bazate pe ură Aș dori să spun acum câteva, uh, câte ceva despre colegii, de proiectul nostru, colegii de la Institutul Wiesel din București. Am pus la punct, așadar, un proiect prin care încercăm să propunem contranarațiuni principalelor tematici recurente, antisemite și anti-Roma pe care le găsim uh, frecvent pe rețelele de socializare în limba română. Pentru fiecare dintre aceste teme am încercat să vedem care este originea și modul în care a evoluat deci fiecare această tematică bazată pe ură și e, ă, concret am arătat cum se poate deconstrui un astfel de discurs instigator la ură. Cu un exemplu concret, deci, acest proiect l-am elaborat cu, la adresa adolescenților în principal, dar este foarte clar că nu este simplu să te adresezi, să fii înțeles de către tineri, de către adolescenți. De aceea acum ne propunem și o versiune interactivă pe care să o, schițăm și care să facă ca, ca proiectul nostru să fie un pic mai atractiv pentru utilizatori. Și în final subliniez nevoia unei abordări în care să ne bazăm foarte mult pe educație, pe sensibilizare și pe uh, o conștientizare în rândul cetățenilor neevrei uh, prin programe de educație istorică și civică. Sper că ziua aceea a conștientizării va veni într-un moment. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you everybody for... Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor! Cum închidem, cum, uh, ce concluzii tragem, cum punem capăt antisemitismului, cum pun eu capăt aceste conferințe. Crede cineva că îmi place să vorbesc despre antisemitism și chipuie cineva acest lucru, că vreau să vorbesc despre antisemitism, când aș putea să vorbesc despre sănătate, progres, schimbări în societate, despre economie, migrație, mediu și așa mai departe, despre lucruri care, la care țin foarte mult. Toate aceste subiecte sunt subiecte care, la care țin foarte mult, dar trebuie să vorbesc despre antisemitism. A pune capăt uh, antisemitismului e o nevoie. Nu e ceva, nu e, nu, e un, uh, nu e ceva ce ne putem permite să nu discutăm ca un lux. Nu putem să avem un nivel acceptabil de antisemitism. Iată de ce Congresul European al Evreilor uh, Congresul Everesc European încearcă cu mai mulți parteneri să propună măsuri concrete, să lanseze noi inițiative, să aibă coordonatori care să monitorizeze aplicarea inițiativelor și să sprijine ceea ce au făcut și fac Comisia, Parlamentul și Consiliul pe marginea acestui subiect. Dar bineînțeles că nu vreau să fac asta, nu vreau să vorbesc despre antisemitism. Nu vreau să vă vorbesc dumneavoastră despre antisemitism, dumneavoastră nu sunteți prieteni, ați venit aici pentru a încerca să rezolvați o problemă alături de mine. Aș vrea ca oamenii, oamenii de rând să rezolve problema antisemitismului antisemitismul nu este problema evreilor, uh, în, uh, începe cu evrei, dar nu se termină acolo. Toate aceste, toate aceste propoziții care au fost enunțate sunt adevărate, dar uh, oricum aici toată lumea este pe aceeași lungime de, de undă. Trebuie să facem ca lucrurile să se miște în societatea civilă și să încercăm să transmitem aceste mesaje pentru a contrabalansa răul pe care îl face mass media socială odată pentru totdeauna. Să avem mesaje simple care să care să iasă din uh, cei patru pereți ai acestei instituții și să ajungă pe stradă la oameni de rând. Și dacă n-ar fi existat, dacă n-ar exista antisemitismul, dacă n-ar exista antisemitismul, copiii noștri de la Bruxelles, la Bruxelles nu ar uh, trebui să meargă la școală, la școlile evreiești însoțiți de armate sau de bodyguards. Instituțiile noastre nu ar aloca peste 30-40% din bugetul lor uh, aspectelor legate de securitate și măsurilor de securitate, am putea să avem o contribuție mai mare la societate prin ideile noastre, activitatea noastră, munca noastră, talentele noastre, resursele noastre. Toată lumea ar duce mai bine. Deci, unde rezidă problema? De ce mai vorbim încă despre antisemitism și de ce nu putem rezolva această problemă? Nu, nu poate fi rezolvată această problemă, fiindcă la ora actuală Vreau să vă spun o poveste personală. Suntem în toiul unui, proces împotriva lui Nimuș, terorismul, teroristul care a atacat muzeul evreiesc. Astăzi dimineață, doi jurnaliști care au fost ținut, ținuți ostatici în Siria au venit să depună mărturie în instanță și au explicat legătura între antisemitism, între antisemitismul de care a dat dovadă Nimuș și prietenii lui uh, în uh, Siria, din Siria, uh, inclusiv teroriștii care au, care au comis atacurile teroriste din Franța și Belgia. Dar partea personală a acestei povești este că în, acel, în acest context, care este plin de emoții, o experiență pe care n a trebui să o aibă nimeni, când citești uh, dosarul, dacă citești dosarul închetei, îți vine pur și simplu să uh, te iei cu mine de cap, uh, ajungi la disperare, dar în, în acest context, în țara mea, în 2019, iată, în contextul în care evrei sunt încă uciși doar pentru că sunt evrei, ca și în Franța și în alte locuri. În 2019, 2019 care este poziția apărării? Nu, nu, nu este o conspirație. Asta aici și-a băgat nasul Musa, Mossadul, evrei, nu are nicio legătură, nu au nicio legătură toate astea cu acest bietom. Cum nu? E terorist, a fost în Siria, torturat pe oamenii ăștia. Știm totul despre el și totuși trebuie să ascultăm un astfel de discurs. ce e personal asta, fiindcă fiindcă una dintre firmele de avocatură care se ocupa de acest proces a fost jefuită și au fost luate două dosare. Unul care avea legătură cu cazul Nimuș și cel care avea legătură cu asasinarea predecesorului meu. Asta e lumea în care trăiesc eu astăzi în Belgia, în țara mea, în centrul Europei, în, în clădirea asta. Nu vreau eu să fac previziuni uh, îngrozitoare aici și să dau dovadă de un pesimism morbid. Vreau să vă spun că mai e cale lungă de bătut. Trebuie să facem mai mult decât a lua pulsul nivelului de antisemitism. Și ce am făcut până acum este extraordinar, dar trebuie să trecem, uh, să punem accentul nu pe măsurarea fenomenului. Știm că există și că lucrurile sunt uh, groaznice, că e în creștere. Acum avem și datele care ne pot arăta acest lucru, dar trebuie să mutăm accentul de pe măsurarea problemelor, pe măsurarea progresului. Iată de ce uh, vă felicit, pentru că ați uh, lansat acest uh, eveniment și, și că e vorba despre aplicarea declarației. Una este să măsori problema, asta, alta este să iei decizia de a lua măsuri, iar acum aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră și cu uh, Congresul European, Congresul de Preiesc European și cu toți partenerii noștri, dar mai ales să implicăm societatea civilă, să, să colaboreze cu noi pentru a rezolva această problemă folosindu-ne de măsurile concrete care sunt enumerate în declarație. Vă mulțumesc foarte mult! Well, this would have been good concluding Acesta ar fi fost uh, o încheiere foarte bună pentru această conferință. Îmi pare rău că trebuie să mai iau și eu cuvântul acum. Ce a spus dumneavoastră este ce spunem și noi întotdeauna, că scopul final trebuie să fie normalitatea pentru evrei din Europa și pentru viața lor și când când, aj- când se va ajunge această normalitate, aceasta va fi, dacă există normalitate, acesta este un semn că societatea este sănătoasă, dacă nu, invers jumătate din timp îl petrec uh, convingându-i pe oameni că avem o problemă. Cel puțin jumătate din timp. Și asta este principala problemă. Că oamenii nu înțeleg încă că este o problemă asta nu doar pentru evrei, ci și pentru ei. Fiindcă odată ce le-ar fi limpede acest lucru, ar, ar urma și acțiunea politică. Odată ce înțeleg oamenii că asta este o amenințare și pentru viața lor, din păcate, Însă oamenii încep să înțeleagă acest lucru din ce în ce mai mult, fiindcă atacurile teroriste nu vizează numai comunitatea evreiască. Iată, acum uh, au început să amenințe și restul societății și miezul democrațiilor noastre. Dați-mi voi acum să trag niște concluzii mai structurate. Cu toții ne dăm seama că suntem într-o stare de urgență și că acum s-a creat un oarecare avânt în, urmă, în ultimele luni și prin intermediul acestei conferințe și prioritățile pe care le-a enunțat președinția română și cu grupul de lucru, deci avem un oarecare avânt dar știm în egală măsură că mai e cale lungă de bătut. Trebuie, deci, să punem la un loc toate aceste lucruri și să ajungem la un acord. Asta este condiția sine qua non și, așa cum am constatat astăzi, toate acestea oglindesc, oglindesc, oglindesc, oglindesc acțiunile pe care le-au adus la oaltă comunitatea evrească în planul de acțiuni și este foarte important să ne alăturăm ambiției statelor membre din uh, declarație prin uh, obiective ambițioase din partea și cu uh, obiective ambițioase ale, com- ale comunității evreiești există unele suprapuneri, bineînțeles, și sugestii și, și uh, solicitări. Foarte bine să ducem la un loc aceste două documente pentru a vedea cum uh, putem, le putem folosi ca un punct de plecare. După mine există trei niveluri. Nivelul european, nivelul regional și național și apoi mai există și nivelul comunităților evreiești. Așa cum am spus deja, nu este răspunderea evreilor să lupte împotriva antisemitismului, dar ajută să facă acest lucru și fără voi cred că nu am putea să ducem această luptă. La nivel european, am spus deja, avem acest cod de conduită în ceea ce privește um, discursul instigator la ură pe internet. Am uh, spus deja cât de urgent este acest subiect. S-a discutat deja și s-a creat, iată, acest cod de conduită cu Facebook, Twitter, Microsoft, Google și acum au, s-au alăturat și alte organizații mari. În scopul de, de a elimina de pe internet discursul instigator la ură, care este ilegal în, în Europa, ieri am, s-a publicat un raport care a arătat că s-au, s-a făcut mult progres în ceea ce privește eliminarea în eliminarea discursului de ură, mai ales uh, din partea organizațiilor de încredere care de se solicită eliminarea când se solicită eliminarea acestui tip de discurs. Funcționează mai bine decât la nivel individual. Iar capacitatea de a, de a solicita eliminarea de, inter, de conținut pe internet este în creștere, iar aceste organizații mari evaluează și, și uh, apoi trec la măsuri rapid. S-a vehiculat și ideea care a trebuit, care a trebuit să-i se dea curs la nivel politic, mai concret și uh, la următorul mandat al Parlamentului și al Comisiei, și anume că trebuie condamnate imediat uh, declarațiile antisemite, imediat ce se fac și, și remarcile antisemite. Și trebuie să ajungem la o astfel de cultură și să învățăm asta de la Statele Unite. Toleranță zero la nivelul societății cu privire la antisemitism. Trebuie să, să spunem ceva și, și cei care nu sunt evrei în momentul în care se fac remarce sau observații antisemite. Și alte elemente din planul de acțiune care se întâmplă deja, dar e loc de mai bine sau pot fi extinse. E vorba de finanțarea cercetării privind Holocaustul. Avem uh, un fond la Orizont 2020 cel mai mare fond acolo, care se numește Infrastructura Europeană pentru Cercetarea în domeniul Holocaustului, fonduri de la Comisie, unde sunt uh, aduse la oaltă toate organizațiile importante, locurile memoriale, centrele de cercetare. Și eu mă voi deplasa, voi fi la Yad Vashem în martie pentru a lansa un proiect de digitalizare a arhivelor pentru a putea fi accesibile la nivel uh, global. Poate știți că prin acest fond avem uh, și un program anume privind uh, păstrarea memoriei Holocaustului. Și unde putem înregistra progres este cercetarea privind antisemitismul. Avem cercetarea acum privind percepția antisemitismului dar ar trebui să avem cercetare și privind, um, deci la nivel european, cercetare la nivel, privind, pardon, nivelul, la nivel, nivelul uh, antisemitismului în toată Europa. Asta e un element care se găsește în planul de acțiune. Și apoi acțiunile externe ale Uniunii Europene, uh, de care ținem cont, bineînțeles, uh, Uniunea Europeană este un apărător al drepturilor omului și se include aici combaterea antisemitismului la nivelul agendei eh, privind eh, drepturile omului și eh, domnul ambasador și nu numai au solicitat sprijinirea Israelului în acest sens. Avem o întâlnire anuală, un seminar cu Israel privind uh, combaterea antisemitismului, care este deja în curs de câțiva ani. Și toate aceste lucruri trebuie să fie avute în vedere și s-au spus deja la nivel național. Trebuie să pun accent pe educație și au spus-o mulți. Asta este răspunderea statelor membre privind programele, formarea profesorilor, profesorilor universitari. lista este lungă în unele țări, cum ar fi Germania, a spus, asta a spus John Spengle, regionalitatea, re, re, responsabilitatea re, rezidă la nivel regional și acolo regiunile trebuie să facă ceva și Uniunea Europeană poate să dea o mână de ajutor prin schimb de bune practici. Am a, auzit din Ungaria cum se poate colabora cu comunitatea evreiască pentru a analiza manuale școlare pentru a vedea cum, uh, se pre- cum este prezentată viața evreilor de-a lungul secolelor. Mai există și chestiuni legate de securitate. Bineînțeles, nu o să intru în detalii aici, fiindcă nu a fost un lucru pe care s-a pus accentul astăzi, dar este extrem de important, bineînțeles. Și apoi avem și definiția IHRA. În afară de adoptarea de către guverne acestei definiții, constatăm că um, și alte organisme au adoptat această definiție și mai important decât faptul că au adoptat este că folosesc această definiție. Partide, universități, consilii orășenești. Este un instrument foarte util în discursul public, dar trebuie să fie folosit acest instrument, ceea ce înseamnă că se poate face și referire la această definiție. Poate așa cum s-a făcut în Marea Britanie, de pildă, în dezbaterea privind Partidul Laburist și poate ar trebui să fim recunoscători domnului Corbett, fiindcă nu a adoptat uh, imediat definiția, fiindcă asta a I-a adus mai multă publicitate decât uh, altfel, poate. Mă rog, asta spun eu neoficial. Și apoi am mai lăsat ideea de a uh, de a ajunge toate aceste lucruri până la nivel local, primării, școli, cluburi sportive. Deci trebuie să se creeze acest efect de pâlnie care să ajungă la nivelul societății pentru a crea o rezistență. Și în cele din urmă, în ceea ce privește comunitățile evreiești, cred că contribuția noastră este importantă când vine vorba de clădirea de coaliții. Nu înseamnă că provocările societății uh, vor fi puse acum pe umerii comunităților evrei și trebuie să se uh, formeze coaliții acum. Și cred că este foarte important la nivel simbolic să existe coaliții, să, uh, să existe înțelegere reciprocă și uh, rezistență în fața crizelor. Și acest lucru îl vom finanța. Avem la ora actuală un fonduri și se deschid licitații pentru proiecte care pun accent pe combaterea antisemitismului. Apoi, responsabilitatea de a sensibiliza opinia publică în ceea ce privește tradițiile și ritualurile și istoria evreiască este o răspunsă, răspundere națională, dar comunitățile evreiești pot ajuta. Tot ce o să fac până acum, deschiderea sinagogilor, evrei care vorbesc despre istoria evreilor în școli și așa mai departe. Și încă un aspect despre care s-a vorbit, supraviețuitorii încep să dispară, dar avem generația a doua care sunt o mărturie vie și ei. Și să nu neglijăm acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că sunt prețuite și recunoscute experiențele lor în acest discurs, în această uh, narrativă. Nu e un uh, rezumat uh, complet, ci doar niște aspecte pe care le-am reținut, care s-au discutat astăzi și acum vreau să vă întreb dacă mai doriți să adăugați ceva. Thank you. Doar câteva cuvinte de mulțumire pentru dumneavoastră, pentru organizatori, președinției române, Alinei, care a fost moderatorul uh, conferinței întreaga zi, și fiecăruia dintre dumneavoastră care a fost prezent, a ascultat, a luat cuvântul, ne-a sprijinit. Mulțumim pentru atenție! Bun, deci mulțumim tuturor! I would just like to add a very, very big... Eu aș vrea doar uh, să vă mulțumesc, să mulțumesc și eu uh, echipei președinției române care a organizat evenimentul și știm că s-a străduit foarte mult, a investit foarte mult timp, ne-a fost mereu la dispoziția noastră, pentru că până la urmă dumneavoastră sunteți cei care au făcut posibil acest eveniment. Vă mulțumim foarte mult!